Trecem la dezbaterea comună privitoare la Filipine. Avem trei uh, recomandări ale domnului Elmar Brock. Uh, așadar, dăm uh, cuvântul domnului Brock. Vă rog. Herr Präsident. Stimate domnule președinte, stimate domnule președinte al Consiliului, dragi colegi. Trebuie să ne dăm acordul pentru acordul cadru UE-Filipina, care a fost semnat pe 11 iulie 2012. Dacă mâine se votează pozitiv, având în vedere că foarte multe state membre au ratificat deja acest acord, s-ar putea ca acordul să mai intre în vigoare chiar anul acesta. Vom vota și aceasta este partea cea mai ușoară, de fapt, Vom vota despre protocolul uh, care se referă la aderarea Croației. Cred că relațiile noastre bilaterale, bilaterale ar trebui să fie îmbunătățite. Este în interesul uh, comun să o facem. Cred că și aceste relații vor putea să fie îmbunătățite în momentul în care Filipinele, a, Filipine a luat-o pe drumul către democrație, către respectarea drepturilor fundamentale. Cred că um, putem formaliza uh, și această relație atunci. Uh, această țară din uh, sud-estul Asiei este un partener foarte important pentru noi. Filipinele sunt uh, o, se află pe o linie de navigație foarte importantă și către Marea Chinei de Sud și cred că uh, din cauza discuției teritoriale care are loc acolo, este o chestiune foarte importantă în care avem nevoie de un actor pentru o soluție pașnică. Este de aceea foarte important să dezvoltăm relații foarte pozitive. Filipinele, Republica Filipine sunt, este și implicată în disputa teritorială în Marea Chinei de Sud și cred că metodele agresive ale Chinei în uh, apele disputate este de asemenea foarte îngrijorător pentru <coughs> uh, puterile internaționale. Aș vrea să lansez un apel de aceea și să renoiez de fapt acest apel ca disputa să fie rezolvată cât mai repede, într-o manieră pașnică și pe baza dreptului internațional. Cred de asemenea că libera navigație n-ar trebui să fie încălcată. Aș vrea să exprim încă o dată nevoia să se întâmple așa și să cer partenerilor să găsească o soluție pașnică și să meargă spre o colaborare mai strânsă în uh, explorarea resurselor. Filipinele sunt importante și în lupta împotriva terorismului internațional. Grupările militare din Filipinele de Sud sunt în contact strâns cu uh, grupurile teroriste regionale din Asia de Sud-Est, precum Al-Qaeda și ISIS, eu cred că este foarte important să încercăm să combatem cât mai rapid propaganda lor. Consider de asemenea că procesul de pace de la Mindanao și uh, protocolul din martie uh, 2014 de pace ar trebui să fie respectat și că trebuie să se um, lupte, pe, să se facă eforturi pentru ca legea de bază, Basic Law, să fie în fine adoptată în Parlament. Noul președinte al Filipinei își va prelua uh, funcția în 30 iunie. Cred că au făcut, a făcut câteva remarci foarte dure care au dus la mai multe discuții. E vorba de politica de zero toleranță pe care a prezentat-o, care a creat anumite îngrijorări în ceea ce privește eh, la dezvoltarea politicii pentru drepturile fundamentale, însă există și o, politie, o poziție foarte clară din partea dânsului că va continua procesul de pace și acesta este foarte important. Uniunea Europeană în decembrie anul trecut a oferit statut de GSP Plus uh, Filipinei și cred că e foarte important și pentru Europa, ceea ce ar putea să fie și un alt model pentru toate țările ASEAN, să se încerce deci oferirea de statut uh, SPG sau GSP Plus tuturor țărilor din acea regiune având în vedere că uh, ele să fie uh, parte la toate convențiile pentru uh, mai bună mediul, protecția mediului, mai bună guvernanță și o protecție a lucrătorilor și cred că este foarte important să, ale, să spunem că toate aceste drepturi care trebuie să se garanteze trebuie să fie o precondiție pentru acordarea statutului de PSG+. Dacă se semnează acordul, Uh, dacă se, pardon, dacă se votează acordul, ar trebui să avem ca țintă un acord de liber schimb cu Filipinele. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, mulțumesc, domnule Brock, și are cuvântul domnul Künders uh, din partea vicepreședintei Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc foarte mult și domnului Elmar Brock pentru raportul domniei sale și pentru prezentarea din seara aceasta și sunt de acord cu punctul domniei sale de vedere pentru că trebuie consolidate relațiile cu Republica Filipine care câteodată este subestimată. Țara aceasta este foarte importantă, deși e departe, dar e un partener cheie a Uniunii Europene. Avem contacte comerciale extinse cu ei. Este o țară importantă, după cum ați menționat, pentru că are o poziție strategică în Asia de Sud-Est o țară care are o situație foarte complexă, atât intern cât și extern. Ați menționat importanța procesului de pace la Mindanao și nevoia de a susține acest acord de pace. Să sperăm că va duce la o adaptare a legislației și la o îmbunătățire a legislației filipinelor. Noi avem o relație uh, cu filipinele, filipinele, după cum știți, uh, bazată pe o istorie îndelungată, uh, și avem interese reciproce puternice. Acest an uh, celebrăm cea de 25 aniversare a parteneriatului încheiat între Uniunea Europeană și Republica Filipine. <clears throat> în ultimul secol, legăturile între noi s-au transformat într-un parteneriat cu multe elemente diferite, inclusiv uh, comerțul care se află în centrul său, dar și cooperarea în domeniul securității și politicii și, sigur, contactele între oameni, foarte importante. Și, sigur, mulți dintre noi știm că, de fapt, Filipinele sunt o țară care exportă forță de muncă și trebuie să ne asigurăm că modul în care se exportă această forță de muncă în Europa respectă drepturile omului. Noul acord pe care l-ați menționat, domnule Brock, va reprezenta un impuls politic sper eu, uh, că va avea și un cadru modern pentru ca această relație să se dezvolte și mai mult în uh, anii care vin, mai ales ce privește relațiile politice. Declarația din 11 martie a Uniunii Europene în legătură cu recentele evoluții din Marea Chinei de Sud, cât și susținerea continuă a Uniunii Europene pentru procesul de pace de la Mindanao au fost salutate de Republica Filipine și cred că încheierea cu succes acestui proces de pace acum trebuie să uh, fie urmată de lupta împotriva radicalizării. Sunt unele grupuri, uh, mai ales Abu Sayyaf, care probabil că au legături cu ISIS, cu Daesh. Și Uniunea Europeană vrea să concreze mai îndeaproape cu Filipinele și cât mai inteligent posibil ca să vedem cum poate guvernul filipinez să combată această amenințare internă. Vă pot da și un exemplu al legăturilor politice din ce în ce mai bune. Filipine a, au acceptat să fie copreședința unui forum ASEAN pentru a combate violențele politice și uh, putem și noi să-i ajutăm acolo pentru prevenția radicalizării și intrarea în vigoare a acestui acord, probabil că se va fi urmată de încheierea unui acord de liber schimb în, în următorii ani. Și e bine că prima rundă de negocieri a și a avut loc într-o atmosferă foarte pozitivă din decembrie 2014. Iată, statutul SPG Plus garantează un mai bun acces la uh, Uh, mărfurile Uniunii Europene în Filipine, bazându-ne pe angajamentul Filipinelor de a respecta legislația și a aplica legislația în domeniul drepturilor, dreptului muncii și exporturile filipinelor către Europa cresc. Primul raport uh, va fi, va fi și prezentat în ianuarie în acest sens. Uh, și a, a fost urmat și de raportul nostru, domnule Broc, Sigur, se spune acolo că mai sunt multe de făcut, mai ales în domeniul uh, implementării Convențiilor Drepturilor Omului, uh, la care se referă decizia SPG+, după cum ați menționat deja, și vedem asta și în uh, raportul care se referă specific la reforma uh, sistemului uh, judiciar, apoi chestiuni cum ar fi impunitatea și asasinatele probleme deja evocate de dumneavoastră într-o rezoluție din într-o rezoluție din Parlamentul European. Apoi, transportul e un alt domeniu foarte important în relația noastră cu Filipinele, pentru că este o legătură între oameni și mediul de afaceri. Se va semna în viitorul apropiat, îmi pare bine să spun, un, un acord orizontal în legătură cu serviciile aeriene între noi și Republica Filipine Uh, ceea ce va duce la consolidarea relațiilor noastre uh, și se va, și, uh, se va duce la respectarea standardelor europene. Apoi, Filipinele sunt o țară afectată de multe inegalități, o probleme legate de dezvoltare, inclusiv în ce privește obiectivele de dezvoltare durabile. Noi avem un program indicativ multianual pe perioada 2014-2020 cu 325 de milioane de euro alocați și reprezintă o creștere considerabilă uh, de 2,5 ori în legătură cu, uh, față de situația anterioară. Acum trebuie să uh, vedem ce se va întâmpla cu președinția filipenilor ASEAN de la anul. Cred că e bine că Republica Filipine Uh, vor să ne implice și vor să ne alăturăm și nou, noi la summitul Asiei de Sud-Est. E important să spunem și ceva în legătură cu alegerile din 9 mai și domnul Brock s-a referit la ele. Uh, au participat mulți alegători, rezultatele au fost foarte clare și uh, rezultatul uh, a fost uh, recunoscut și datorat de altfel uh, comisii electorale și colaborării administra- administrației Achino și știți că, da, într-adevăr, pe durata alegerilor, campanii electorale, s-au făcut niște afirmații de, de către candidatul care a câștigat alegerile, dar și de către alte, alt sector politici. S-a făcut o declarație că se va reintroduce pedeapsa cu moartea. Eu vă asigur că Uniunea Europeană e hotărâtă să uh, apere democrația și drepturile omului uh, și statul de drept în relațiile sale cu Filipinele. Uh, vom uh, sperăm să conlucrăm constructiv cu noua administrație. Acum trebuie să judecăm uh, noua administrație după fapte. Uh, Eh, acum vom vedea care sunt orientările eh, politice ale noi administrații cât mai curând posibil. Eh, pe 15 iulie va avea loc o întâlnire UE-ASEAN la două săptămâni săptămâni după ce își va începe mandatul noului președinte. În încheiere, ratificarea PNCA va fi o platformă pentru o cooperare sporită și instituționalizată în, în ce va îmbunătăți relațiile noastre, inclusiv în tot ce înseamnă dezvoltare, SPG+, plus uh, și dialog privitor la drepturile omului. Mulțumesc pentru atenție. Mr. President. Thank you very much indeed. Uh... Vă mulțumesc, domnule Condors. Și acum trecem la reprezentanții grupurilor politice. În numele PP-ului dau cuvântul domnului Werner Langen. Un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă alătur celor doi antevorbitori. Aș dori să îi mulțumesc colegului Brock pentru raportul excelent și aș dori să mulțumesc ministrului pentru analiz, analizarea problemelor rămate în suspens. În calitate de președinte al delegației Parlamentului European pentru relațiile cu ASEAN, salut încheierea acestui uh, acord cadru de parteneriat și cooperare cu Filipina. Vedem că se înregistrează progrese. Am văzut că în Filipina, a avut, este posibilă o uh, schimbare a guvernării fără vărsare de, de sânge. Știm că Filipina a semnat, au semnat 8 din cele 9 convenții privind drepturile fundamentale. Știm că există, că există și probleme, preferințele comerciale fac ca mai mult de 70% din uh, produsele din Filipine să poată să ajungă pe piața Uniunii Europene fără tarife uh, vamale. Am uh, ne-am angajat și în negocierile purtate pentru a ajunge la un uh, proces de pace în Filipina. Regretăm faptul că acest acord nu a fost încă semnat. Să sperăm că acordul va fi semnat um, pe parcursul mandatului noului președinte ales și că se va ajunge, uh, după acest acord cadru de parteneriat și cooperare cu Filipine, să se semneze și un acord de liber schimb. Vă mulțumesc pentru colaborarea tuturor. Vă mulțumesc în numele grupului SND. Are cuvântul uh, domnul Bettini. Mulțumesc, domnule președinte. Adoptarea acordului cadru pentru parteneriat și cooperare între UE și Filipine este o ocazie foarte importantă. Eu am fost raportor din umbră și vreau să mulțumesc tuturor colegilor, dar mai ales domnului Brock, care a ținut cont de amendamentele înaintate de noi și a ajuns, l-a ajuns la compromisuri echilibrate, care s-a bucurat de o majoritate covârșitoare. Acest acord confirmă impulsul pe care vrem să-l dăm comerțului cu regiunea și în ceea ce privește dezvoltarea democrației și drepturilor omului. Acestea sunt condiții cheie pentru încheierea de acorduri. Acest acord ține de o zonă a lumii care este în extindere rapidă. Aceste țări din Asia de Sud cresc, se dezvoltă mai rapid decât în Uniunea Europeană și au o populație în creștere care uh, sunt pometate uh, pe tot, parcurs, pometate pe tot parcursul vieții. Filipina are o, relație, o tradiție de relații cu mm, Occidentul, dar și mari probleme în ceea ce privește abuzuri ale poliției, uh, corupție și așa mai departe. Dar să nu uităm că este o democrație care apără principiile fundamentale ale drepturilor omului și libertății. Noi am cerut îmbunătățiri în ceea ce privește drepturile omului, nivelul de trai și mediul înconjurător, dar acesta se bazează pe un, cad, pe un cadru foarte bun al dorinței de cooperare cu Filipinele. Sper că în următoarele luni această cooperare cu Filipine va merge mai departe și la nivel uh, politic și cultural și la nivel mai general și sper că acest guvern ales cu majoritate covășitoare va îmbunătăți situația. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bettini, din partea ECR-ului, domnul Belder. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Alineatul 12 din rezoluția Parlamentului European în legătură cu Filipinele este corect îngrijorările noastre în legătură cu evenimentele din Marea Chinei de Sud uh, sunt uh, întemeiate pentru că acolo este vorba și de interesele Europei. Securitatea acestor rute comerciale foarte importante este extrem de importantă. Există și un factor geopolitic acolo. În al treilea rând, serviciul uh, Eh, juridic, sistemul juridic internațional trebuie respectat. Deci eh, rezoluția Parlamentului European este foarte clară în legătură cu eh, ceea ce se întâmplă în Marea Chinei de Sud. Este vorba aici de, de arbitraj internațional, lucru care a fost menționat și Beijingului. În rezoluție vedem un cod de conduită pentru Marea Chinei de Sud. trebuie să reluăm procesul din 2002 pentru a avea o adevărată cooperare între Europa și Filipine. Urmează domnul Chiuciuc în numele al de Două minute. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, въпреки своята сложна географска структура през изминалите години, страната постигна значителен прогрес и не случайно през декември 2014 година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 i sa ratificirali osam od devetet glavnih konvencija u ovoj oblasti. eto zašto evropska unija je važan čudestran investitor uh, i trgovinski partner. Uh, please continue. thank you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 Ne bucurăm așadar de semnarea acestui acord. Trebuie să continuăm să ajutăm Filipinele pentru uh, să reducă sărăcia, să poată lupta împotriva catastrofelor, să lupte împotriva terorismului și traficului ilicit de persoane, precum și schimbarea climatică. Nu trebuie să subestimăm uh, pretențiile teritoriale ale Chinei în Marea Chinei de Sud. Așadar, lansez un apel părților să evite acțiuni pripite și să își rezolve diferențele prin tribunalul uh, care să aplice legislația internațională. Mă bucur că au uh, demarat negocieri în 2015, 2015 și sunt sigur că un, acest acord va deschide noi orizonturi pentru comerț și investiții pentru uh, Uniunea Europeană, cât și pentru ASEAN. Vă mulțumesc. În numele grupului GUNGL are cuvântul domnul Hagi Georgiu. Domnule președinte, de fiecare dată spunem că Uniunea Europeană poate să încheie acorduri cu state terțe. În acest caz este vorba despre Filipina, un stat care se confruntă cu, s-a confruntat cu probleme majore în domeniul respectării drepturilor omului, respectării statului de, de drept. De asemenea, evoluțiile, evenimentele din Marea Chinei de Sud uh, ne dau, uh, ne dau motive să fim îngrijorați sunt de, eu sprijin în general uh, pacea, însă cred că textul raportului ar putea să fie mult mai mult mai echilibrat, pentru că se amintește doar ag- agresivitatea Chinei și acțiunile Statelor Unite ale, ale Americii nu sunt amintite. Avem nevoie de acorduri de liber schimb și cu celelalte state din uh, spațiul sud, uh, din sud-asiatic. Uh, ar trebui să ne gândim la îmbunătățirea condițiilor de viață a oamenilor, a, la protejarea mediului înconjurător și nu doar la acordul de liber schimb. Mulțumesc. În numele verzilor are cuvântul domnul Butikofer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grupul nostru politic sprijină acordul de cooperare și parteneria cu Filipinele și îl va vota în contextul relațiilor UE-ASEAN, Filipinele sunt un partener important pentru Uniunea Europeană și ne dorim ca acest parteneriat, după schimbarea de la guvernare, să se îmbunătățească și nu doar în domeniul economic. Ne dorim ca în practică noul președinte ales uh, să fie mult mai realist decât uh, declarațiile pe care le-a făcut în campania electorală. Ne îngrijorează uh, evenimentele și evoluțiile din uh, Marea Chinei de, de, de Sud. Um, gândim la ce să, uh, la decizia viitoare a Tribunalului uh, Convenției Internaționale privind dreptul mării. Uh, regretăm înche- încălcarea drepturilor omului de către milițiile militare și paramilitare care continuă uh, până acum și regretăm faptul că nu, s-a, nu s-au putut încheia negocierile uh, pentru definitivarea procesului de pace. Să sperăm că convențiile semnate de Filipine privind protecția drepturilor omului să fie și puse în aplicare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. În numele FTD are cuvântul domnul Castaldo. Caro președinte. Mulțumesc, dragă domnule președinte. Salutăm ideea unui acord de parteneriat cu Filipine, chiar dacă subzistă unele probleme și trebuie subliniate niște chestiuni și acordarea statutului de uh, SPG poate că a fost prea pripită, dar și uh, există rapoarte la nivel internațional în ceea ce privește cazurile de tortură um, din partea poliției, libert, lipsa libertății de exprimare și, bineînțeles, uh, milițiile armate care sunt la ordinea zilei. Noi nu vrem să ne implicăm în tensiunile din uh, această zonă din, din uh, Marea Chinei de Sud, unde sunt tensiuni între China și Filipine. Trebuie să folosim uh, comerțul pentru a pune capăt conflictele, conflictelor și nu să ne implicăm noi în conflicte teritoriale și să jucăm după interesele unora sau altora. Sperăm să se facă într-adevăr prin acest parteneriat uh, progrese înainte și guvernul să-și țină promisiunile electorale. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Borghezio. Il giudizio su questo accordo. Mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, acest acord depinde de consecințele sale. Acestea pot să fie foarte negative pentru anumite sectoare ale producției, de exemplu în Italia. De acest acord permite Filipinelor să exporte 66% din produsele lor fără tarife vamale, inclusiv încălțăminte, ceea ce reprezintă o problemă pentru Italia se pare că mm, scopul Uniunii Europene este de a avea un tratat de liber schimb, însă oricine vrea să uh, facă afaceri în Filipine trebuie să aibă acorduri cu parteneri locali. Lege trebuie să dețină o majoritate de acțiuni, ceea ce nu funcționează în, prin, în practică. S-au anunțat uh, mari lucrări de, invest- de infrastructură, însă nu cred că IMM-urile vor avea acces la acestea. Vă mulțumesc. Urmează acum domnul Milan Mon, numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Filipinele sunt un membru foarte important al ASEAN și un, un stat apropiat de Uniunea Europeană cu care împărtășim o istorie și interese comune. Acest acord, acord reprezintă un mare pas înainte care, și care pune bazele unei cooperări bilaterale consolidate în lupta împotriva sărăciei, schimbărilor climatice și terorismului. Uh, Filipinele suferă de flagelul terorismului și uh, merită ajutor. Acest acord cadru reprezintă și un cadru de negocieri între Uniunea Europeană și Filipine, negocieri care se vor Uh, substitui unui instrument unilateral, cum, cum ar fi GSP Plus din 2014. Trebuie să se lupte și împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat și ilicit. Uh, salut semnarea acestui acord care va facilita comerțul Uniunii Europene cu acest stat important din regiunea ASEAN. Vă mulțumesc. Urmează doamna Nina Gil, un minut și jumătate. Vă domnule președinte. Salut acest acord de parteneriat și cooperare cu, Filipin, cu Filipinele ca o bază pentru consolidarea relațiilor cu acest stat de o importanță geostrategică tot mai mare. Uniunea Europeană este un partener important pentru Filipine din punct de vedere al schimburilor comerciale, însă mă întreb câtă influență vom mai avea odată cu intrarea în vigoare a tratatului transpacific, dacă dorim să ne păstrăm uh, rolul de lider în relațiile cu Filipinele, ar trebui să promovăm încheierea uh, cât mai rapidă a unui acord de liber schimb cu Filipinele. De asemenea, ar trebui să ne implicăm mai mult în uh, zona Mării Chinei de Sud, unde au loc în fiecare zi provocări din partea Chinei. Găsirea unei soluții va fi importantă pentru stabilitatea globală și pentru stabilitatea rutelor comerciale. Uniunea Europeană trebuie să-și asume un rol mai proactiv în regiunea respectivă, însă nu prin ignorarea um, în contrapartidă a problemelor legate de drepturile omului. Și ultimele declarații ale noului președinte ales ne îngrijorează. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Seinfeld. Asia... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Asia de Sud-Est, mai ales uh, Marea Chinei de Sud, este o zonă periculoasă, un focar care poate exploda oricând, fiindcă acolo sunt foarte multe conflicte. Dar pe de altă parte, Acolo este și o mare concentrare militară. Acestea sunt punctele negative. Dar aceste țări sunt și tigri economici care se dezvoltă rapid. Deci este foarte important ca Uniunea Europeană să aibă o prezență economică și politică puternică în această zonă. 100 de milioane de cetățeni din Filipine sunt catolici și vrem să avem legături strânse cu ei. Acesta trebuie să fie o prioritate, iată de ce. Salut acordul de cooperare și parteneriat și faptul că vom negocia acordul de liber schimb. Sper că acest lucru se întâmple curând. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Mosca domnule președinte. Filipinele sunt un partener strategic. domnule președinte. Filipinele reprezintă un partener strategic în regiune cu un potențial enorm de dezvoltare. Acest acord de cooperare este un instrument care permite aprofundarea dialog, dialogului și permite consolidarea cooperării în ceea ce privește drepturile omului și în alte domenii strategice. Trebuie să fim coerenți în ceea ce privește principiile democratice și să depășim uh, sistemul GSP+. Acest acord este o evoluție naturală, ceea ce face ca Uniunea Europeană să fie alături de Filipine. Această zonă este foarte importantă și este foarte important ca și noi să avem legături strânse cu statele din regiune Cetățenii și lucrătorii din ambele părți trebuie să beneficieze în urma acestor cooperări și schimburi. Vă mulțumesc. Acum avem uh, procedura intervențiilor la cerere. Primul și ultimul, domnul Marias. Vă mulțumesc, domnule președinte. Noile, noi relații de parteneriat sunt uh, importante și pentru multinaționalele europene care doresc să investească într-o economie în uh, creștere. Însă știm că în carierele din Filipina nu se respectă, nu se respectă drepturile muncii. 2 uh, milioane de copii trebuie să lucreze în aceste cariere. Corupția este răspândită, adversarii politici sunt uh, persecutați, sărăcia, sărăcia din uh, Filipine este un factor care facilitează răspândirea jihadiștilor în, uh, în Filipina. Acordul de cooperare și parteneriat încheiat cu Filipina va afecta în mod negativ întreprinderile mici și mijlocii, ceea ce se întâmplă de fiecare dată prin acordurile încheiate de Uniunea Europeană. Doar în numele în dorinței de a face profitul, nu ar trebui să uh, ignorăm uh, drepturile omului. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum, în numele vicepreședintei înaltei reprezentante pentru politica externă, are cuvântul domnul Kenders, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am avut un schimb de opinii foarte folositor. Mulțumesc pentru părerile clare exprimate. Am ascultat cu mare atenție și țin cont de așteptările și îngrijorările dumneavoastră în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului de parteneriat și cooperare și mai apoi în ceea ce privește relațiile în general între Uniunea Europeană și Filipine. Înțeleg că ne dorim același lucru, și anume de a duce mai departe relațiile între Uniunea Europeană și Filipine, dar asigurându-ne că acest, a, această relație se bazează pe interesele și valorile noastre comune. S-au făcut referire la mai multe chestiuni referitoare la drepturile omului, la comerțul liber, echitabil, și toate din uh, Marea Chinei de Sud, procesul de pace în Filipine. Dați-mi voi să încep cu uh, situația drepturilor omului și uh, vreau să vă liniștesc și să vă spun că acestea vor fi monitorizate, să nu vă temeți de uh, opusul. Uh, situația drepturile omului a fost uh, descrisă foarte amplu în ceea ce privește în raportul SPG 2014-2015 care a fost înaintat în ianuarie anul acesta și uh, Vom uh, monitoriza în continuare respectarea Convenției ONU, la care se face referire în decizia privind sistemul SPG și programul GoJust al Uniunii Europene va fi un instrument pentru a consolida capacitățile instituționale, pentru a nu monitoriza pur și simplu, ci și pentru a consolida capacitatea comisie, uh, comisiei, activității Comisiei uh, Internaționale a Drepturilor Omului în Filipine. În 2016, uh, International Human Rights Review va, um, va evalua situația drepturilor omului în um, Filipine. În ceea ce privește negocierile privind ALS, uh, Uniun, la, asta la sfârșitul anului trecut, am avut uh, o primă rundă în mai 2016 și sperăm să încheiem un acord care să acopere uh, o gamă largă de chestiuni. Filipinele joacă un rol foarte important în această regiune. Sunt uh, cea, cea de-a cincea, de patra economie ca mărime și cea de-a doua piață ca mărime, iar comerțul între UE și Filipine a ajuns la uh, peste 3 miliarde în 2014. Uniunea Europeană reprezintă cel mai mare investitor străin în Filipine lucru care nu se știe întotdeauna, se crede că, că SUA este cel mai mare investitor, dar nu, nu este așa, Uniunea Europeană este acesta. Chestiuni legate de concurența neloială uh, sunt foarte importante, bineînțeles, și trebuie avute în discuție uh, în negocierile privind acordul de liber schimb. Va exista un, o evaluare a impactului privind durabilitatea acordului comercial, uh, care va include foarte multe chestiuni, inclusiv și aceasta, dar și dimensiunea drepturilor omului, uh, precum și uh, o, o evaluare a impactului și a durabilității. Este foarte important să spun acest lucru. Apoi mai vorbeați despre situația strategică la nivel intern și extern în Filipine și în afara Filipinelor, mai începând cu poziția țării în ceea ce privește piața uh, Ă, mă scuzați, ă, Marea Chinei de Sud și uh, Curtea de Arbitraj și decizia actuală, vreau să vă, care spun că este poziția noastră. Uh, în, uh, noi am uh, urmărit evoluțiile din această zonă și am spus deja că trebuie menținut statul de drept, că trebuie să se rezolve litigiul în mod pașnic, fără folosirea forței și uh, Trebuie să uh, nu se ajungă la acțiuni unilaterale care să sporească tensiunile. Aceasta este poziția țărilor noastre în ceea ce privește chestiunea de suveranitate. Noi nu ne putem exprima o poziție, bineînțeles. Uniunea Europeană este o parte contractantă la Convenția ONU privind dreptul uh, mărilor și avem uh, toată încrederea în procedura care este în desfășurare acum și, aș, și așteptăm cu nerăbdare uh, decizia publică a tribunalului în această vară. O soluție negoci, negociată începe și codul de conduită între China și ASEAN. Uh, este deja în de mult timp și a fost sprijinită de măsuri de încredere. Aceasta este cea mai bună soluție și încurajăm ASEAN și Filipinele să um, meargă mai departe pe această cale. Vreau să vă spun că importanța procesului de pace este foarte mare în uh, zona Filip- în uh, Filipine și acesta va fi un uh, un mod de a vedea în ce măsură administrația, guvernul nou va reuși să înregistreze progres în negocierile de pace Noi vom promova, asta bineînțeles, și vom sprijini, nu o să intru în detaliile acestor negocieri. Și um, Ă, cum spuneam, ă, acest sprijin se face parte din instrumentul de menținere a păcii. De pildă, acordul oferit în ceea ce privește um, acordul vizator cu privire la Bank Samoro, un program cu peste 5 milioane de euro și a punerea în aplicare a început în august 2015. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru.